Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na popołudniowym spotkaniu komisji. Bună ziua și bine ați venit la ședința de după amiază a comisiei noastre. Primul uh, punct vizează detașarea lucrătorilor în cazul prestării de servicii. Vă prezint și experții noștri, doamna Lina Carr, secretar la EDUC, domnul Neil Stram, președinte la Business Europe Industrial Relations Working Group, doamna Akie Van Hock, profesor de drept privat internațional și drept procedural civil la Universitatea din Amsterdam, domnul Marek Penio, profesor la Departamentul de Economie Publică și Administrație la Universitatea din Cracovia, doamna Delfin Rudeli, președinte al um, un comitet unei comisii al a unei um, unui important um, agenții, unei importante agenții europene, domnul Patrick Lebus, președinte al uh, Confederației Europene a Firmelor din domeniul construcțiilor și aș vrea să urez bun venit și doamnei Agnes Iungherius, care reprezintă um, sindicatul de la Amsterdam, din țările de jos. Bine ați venit! Aș vrea așadar să începem reuniunea pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție avem doar 120 de minute pentru acest schimb de opinii. Așadar, aș vrea să rog experții să vorbească numai câte șase minute. Îmi pare foarte rău pentru această limitare, dar din păcate acestea sunt regulile. Am să încep cu expertul nostru, doamna Lina Car, secretar la Educ Confederat. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a lua cuvântul în Comisia privind ocuparea forței de muncă. Noi cei de la ETUC am cerut revizuirea eh, directivei privind detașarea de mai mulți ani și din punctul nostru de vedere această poveste a început în 2007-2008 odată cu cele patru cazuri infame, Viking, Lafal, Rufford și Comisia versus Luxemburg. în aceste patru cauze era vorba despre tensiunea care există între Europa socială și piața unică. Din punctul nostru de vedere, din păcate, Europa socială a pierdut și în toate cele patru cauze, lucrătorii, deci Europa socială, au fost cei care au avut de pierdut. Până la aceste patru cazuri, interpretarea care se dădea era diferită. Directiva privind detașarea lucrătorilor era un instrument indispensabil pentru protecția lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transfrontaliere. Acum însă a fost transformată într-un instrument care nu face decât să faciliteze prestarea de servicii, dar nu mai protejează lucrătorii. Răul a fost făcut, de aceea suntem aici, de aceea cerem de ani de zile revizuire. Ne bucurăm foarte mult că, într-adevăr, s-a da- lansat procesul de revizuire. Între timp, în 2014, înainte de această revizuire, exista um, directiva de punere în aplicare și trans, uh, termenul de transpure, transpunere a explicat în iunie anul curent. Știm că unele state membre nu au transpus încă directiva. Uh, s-a spu, spus și că nu ar trebui nu ar fi trebuit să ne apucăm de revizie până nu se pune în aplicare directiva de punere în aplicare. Uh, dar considerăm că directiva de punere în aplicare și revizuirea pe care o discutăm vizează probleme complet diferite. Nu au de-a face una cu cealaltă. Evident că ne dorim și noi foarte mult transpunerea rapidă a directivei de punere în aplicare, pentru că este clar că detașarea se face în multe cazuri în mod abuziv uh, și acest lucru duce la o exploatare extremă a lucrătorilor. Azi dimineața am avut o audiere cu lucrători detașați din Polonia. Aceștia ne-au, povesti, ne-au spus povestea lor și vă spun că este groaznică. Sperăm că directiva Uh, de punere în aplicare va, um, se va ocupa de problema uh, fenomenului uh, căsuței poștale, fantomă, și alte astfel de abuzuri. De exemplu, am vrea să se ocupe și de abuzurile care se fac la subcontractare. Trebuie să vedem cum va funcționa totul și cum se va face transpunerea. Dar, dacă reven, dar revenind la revizuirea despre care vorbim, aceasta analizează o problematică diferită și cred că una dintre principalele întrebări pe care trebuie să ni le punem uh, în, în ceea ce privește actuala revizuire a directivei 96 per 71 este dacă Uniunea Europeană chiar are ca scop să încurajeze o concurență extremă transfrontalieră în ceea ce privește costurile um, forței de muncă chiar trebuie să încurajeze tratamentul inegal al lucrătorilor la locul de muncă? Și am o întrebare pentru toți și pentru angajatori. Din punctul meu de vedere, se creează o concurență neloială și pentru companii, pentru angajatori. Vreau să vă și amintesc tuturor că uh, munca nu este o materie primă, nu este ceva ce vindem sau cumpărăm. După cum spuneam, ne bucurăm foarte mult de revizuire, dar este clar că mai trebuie să ne gândim la anumite probleme, de exemplu problema remunerării. O sprijinim, ni se pare că este um, că a primit un context mai general și că reflectă mai bine uh, situația salariat, salarială care există în statele membre și dacă încearcă cineva să mă convingă că niște salarii minime um, acestea sunt mai clare decât um, actuala revizuire, nu sunt de acord. De asemenea, mai vreau să subliniez că trebuie uh, să reintroducem în directivă ideea că remunerarea este o competență națională și că aceasta nu trebuie să fie stabilită la nivel european niciodată, ci că trebuie să rămână continuu o competență de competență națională. Pentru noi, uh, salarizarea egală reprezintă o problemă în prezent pentru că revizuirea nu discută de, decât despre un tip de uh, contracte colective, dar uh, nu discută multe tipuri de astfel de contracte colective. Mi se pare că perioada de 2 ani este prea lungă. Mi se pare că există problema unei detașări fantomă. Vă rog concluzii. Inter- intervine, domnul președinte. Ar trebui de asemenea să se extindă temeiul juridic pentru uh, politica socială și ar trebui să uh, se rezolve și problemele care țin de subcontractare, pentru că și aici există multe probleme. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim. Domnul Nils Stram, președinte al grupului de lucru pentru, privind relațiile sindicale, mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru invitație. Înainte de a veni cu niște exemple concrete în ceea ce privește propunerea pe care o avem, vă spun câteva lucruri generale. În primul rând, noi uh, nu considerăm că există un motiv pentru care să se revizuiască directiva. Considerăm că această propunere a Comisiei nu face decât să creeze incertitudini cu privire la regulile care se vor aplica pe viitor. Credem că acum ar trebui să ne concentrăm asupra punerii în aplicare corecte a directivei de punere în aplicare și suntem îngrijorați pentru că mai multe state membre nu au uh, transpus propus-o încă. Din punctul nostru de vedere, punerea în aplicare a rămas în urmă, așa că ne-am bucurat foarte mult dacă Parlamentul European ar sublinia necesitatea punerii în aplicare mai rapide a directivei de punere în aplicare și auzim despre multe cauze uh, care ajung în instanță și care ar putea fi rezolvate dacă s-ar transpune cum trebuie directiva, pentru că aceasta ne-ar ajuta să înțelegem situația reală și am putea să hotărâm dacă e nevoie să revizuim directiva actuală sau nu. Să nu uităm că în 1996 această directivă a fost um, uh, creată de statele membre, ținând cont de faptul că urma să se extindă Uniunea Europeană, deci se dorea să se creeze un teren de joacă egal și de atunci uh, salariile au fost convergente și s-au apropiat din ce în ce mai mult datorită pieței interne, iar detașarea este un element important al pieței interne. Așa că ieri comisarul Tyson ne-a spus la Cracovia că cererea de servicii transfrontaliere vine din cauza, uh, din cauze care țin de lipsa de ofertă de personal calificat, nu doar din, cau din cauze care țin de costuri. Uh, și noi suntem de acord cu acest lucru, pentru că de obicei de detașarea se face din cauza lipsei unor competențe în țara respectivă. Și în toate statele membre, posibilitatea detașării este un element important pentru a se evita aceste probleme um, care țin de lipsa personalului calificat și uh, detașarea este importantă și pentru lucrătorii detașați, care pot să rămână în sistemul din țara lor, practic nu ni se pare corect nici faptul că uh, se face o diferență între Est și Vest. Într-adevăr, cei mai mulți lucrători detașați pleacă din Polonia, dar foarte mulți uh, pleacă din Germania și Franța, care sunt pe locul 2 și 3, cam 400 de mii uh, uh, de față de cele 2 milioane uh, care uh, pleacă în întreaga Europa. Iar pe locul 3 și pe locul 4 avem Olanda și Spania, deci, iată tot țări uh, vest-europene. Se vorbește foarte mult despre detașare în sistemul uh, de, um, în domeniul construcțiilor. Fie uh, nu au fost invitați, dar am primit punctul lor de vedere și vă sugerez să mai discutați cu ei să, să discutăm despre uh, detalii. Se limitează la 24 de luni durata detașării. Este o regulă nouă. Asta înseamnă că dacă Germania trimite un lucrător în uh, Franța, această persoană va trebui să treacă la un contract uh, conform dreptului francez, iar după aceea când se întoarce în Germania va trebui să treacă din nou în sistemul uh, juridic german și considerăm că acest lucru nu este bun nici pentru companie, nici pentru angajat în propunerea Comisiei numai atunci când dreptul național permite o derogare conform unui acord individual, se va putea să se rămână în sistemul juridic al țării de origine. Și acest lucru nu este permis decât în cazuri foarte speciale. Deci, practic, nu este o posibilitate reală pe, nici pentru companii, nici pentru angajați. În plus, în propunerea comisiei, se adaugă altfel de alte feluri de detașare care, și acest lucru se tot repetă. Și este, acest lucru este foarte important pentru că această directivă nu vizează doar uh, uh, detașarea în sistemul construcțiilor, ci și detașarea intragrup deci acest lucru discută și despre detașările repetate. De exemplu, atunci când există un grup, există angajați care sunt trimiși din stat în stat ca să se formeze. Acest lucru ar însemna că această persoană ar trebui să treacă de fiecare dată pe un contract dintr-un alt sistem juridic pentru că doi ani se fac foarte repede și așa că, iată, tinerii care vor să se formeze vor învăța foarte repede cum funcționează toate sistemele juridice din Europa. În legătură cu remunerarea, știu că va vorbi colegul meu, deci nu voi vorbi eu. În legătură cu subcontractarea, conform uh, propunerii comisiei, persoana subcontractată trebuie să respecte condițiile uh, subcontractantului. Asta înseamnă că de fiecare dată când contractantul schimbă subcontractantul și uh, angajații își vor fi schimbat prin lege condițiile de lucru și de remunerare. Deci de fiecare dată când se schimbă subcontractorul, uh, se schimbă și condițiile de lucru și totuși nu așa trebuie să funcționeze companiile. Companiile trebuie să asigure aceleași condiții de muncă pentru uh, lucrători oriunde ar lucra. Dar acest lucru se va schimba din cauza propunerii. În al doilea rând, concluziile vă rugăm, spune doamnă președinte. Concluzia este că e un coșmar pentru companii. Așadar, aștept cu interes întrebările dumneavoastră și sper că voi avea mai mult timp să uh, vă și răspund la ele. Mulțumesc, doamna Achie Van Hock, doamna profesor. Îmi cer scuze că probabil nu v-am uh, pronunțat corect numele. Profesor de drept internațional privat la Universitatea din Amsterdam. Vă rog să luați cuvântul. to be able to say... Mulțumesc. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici. Am să vin cu o perspectivă mai universală pentru că nu sunt parte implicată, sunt profesor universitar și caut să fie consecvență, constanță și eficiență în normele pe care le impunem. Schimbarea de la către remunerație a fost una discutată pentru noi este foarte important să vedem dacă e vorba pur și simplu de o codificare a jurisprudenței unde rata minimă de salariului era deja interpretată. Mă ocup și, de, și în justiție de astfel de cazuri. Deci, trebuie să existe o cale prin care să se află care este, de fapt, uh, tariful pe oră pe care trebuie să-l plătească compania. Dacă vreți să aveți ceva de genul unei plăți uh, egale, legea nu o să vă ajute, pentru că plata este, în general, uh, stipulată de acorduri colective de muncă și de alte norme, nu atât de mult prin lege. Deci e foarte important să lăsăm un pic de marjă pentru partenerii sociali să reglementeze salariile. Și prin subcontractare se cam face acest lucru, dar mă preocupă, de fapt, repetarea cazului Laval, pentru că în norme se spune clar că statele membre trebuie să facă uz de impunerea acestei norme și nu se spune că partenerii sociali pot să facă acest lucru, să se asigure că acordul colectiv se aplică și în lanțul de subcontractare. Este o normă foarte diferită. Vrem să le acordăm partenerilor sociali competențe de a stabili norme sau vrem să le dăm statului să impună acordul colectiv într-un sens mai larg? Mă tem că normele actuale, propunerea actuală, o să ia din uh, autonomia partenerilor sociali, nu o să o consolideze. Și se prezintă aici uh, că ar fi un model cu totul uh, nou, în sensul că e un model neutilizat până acum de către state, dar nu este unul nou pentru partenerii sociali, pentru că aceștia deja au avut convenții cu privire la modul în care să aplice normele lor, um, acordurile colective în um, lanțul de subcontractare. Deci pe mine mă preocupă acest lucru. De asemenea, mă preocupă și un uh, efect advers. În propunere se menționează subcontractarea și agențiile de muncă temporară, dar nu se referă la transferurile intracompanie. Deci uh, s-ar putea să spună curtea că, bun, acestea nu sunt menționate, deci acestea nu pot să facă acest lucru. Nu poți face asta decât în lanțul de subcontractare, nu dacă ești în situații, de exemplu, de achiziții publice, pentru că și aceasta este o modalitate de a reglementa lanțul de contractare. Apoi, încă o problemă este că nu se poate aplica decât dacă contractorul stabilește acest lucru în uh, statul gază și nu poți să impui uh, norme în lanțul de, sub, de subcontractare dacă principalul contractor este din altă parte. Înțeleg de ce se dorește lărgirea mecanismului de stabilire a normelor ca să includă niște aspecte mai uh, private, dar mă tem că efectele nu o să fie cele pe care le intenționează propunerea de acum. Acum perioada aceasta de 2 ani. Intru într-un domeniu pe care știu foarte mult, pentru că aici e vorba de interacțiunea cu regulamentul Roma 1 și aici um, am uh, găsit multe declarații contradictorii în um, documente cu privire la această propunere și nu mă surprinde acest lucru, pentru că eu nu cred că o să meargă. Nu. Dacă pleci de la um, ipoteza că după 2 ani locul obișnuit de muncă s-a modificat foarte bine, dar acum se pare că automat se aplică legea statului gază și nu așa funcționează Roma 1. Trebuie să se găsească până la urmă legătura cea mai strânsă și locul de muncă este doar o presupunere, dar nu mai mult de atât. Dacă se schimbă legea aplicabilă, totul se schimbă și legea privind concedierile și privind transferurile. Și Um, transferul um, în companii, tot felul de um, alte implicații. Când îți propui o salarizare egală, mai degrabă trebuie să faci niște provizii, niște dispoziții uh, care se adaugă legislației aplicabile. Acum se încearcă modificarea legii aplicabile, nu nu cred că va crește protecția lucrătorilor prin aceasta. Mă mai preocupă în uh, faptul că în directiva de punere în aplicare s-a um, îngustat conceptul de detașare, deci s-a sporit ris riscul ca lucrătorii să lucreze într-un alt uh, stat membru sub uh, legea altui stat membru, fără să știe care este protecția care se aplică acelor lucrători. Lucrătorii detașați sunt protejați de directiva privind um, lucrătorii detașați, atât în ceea ce privește um, drepturile și jurisdicția. Dar ce se întâmplă dacă cineva nu intră în uh, definiția de lucrător detașat, dar lucrează într-un alt stat membru? Se pare că aici s-a creat o lacună, un vid în ceea ce privește prote- protecția și acest lucru trebuie să fie remediat. Atât. Au trecut șase minute. Vă mulțumesc. Thank you very much and thank you for keeping time. Vă mulțumim. Vă mulțumim că v-ați încadrat în timp. Domnul Marek Beni acum, profesor la Catedra de Economie Publică și Administrație de la Universitatea din Cracovia. Universitatea de Economie. Aveți o prezentare PowerPoint. Da, vă mulțumesc că aș putea cu ușurință să uh, spun în șase minute cât de încântat sunt că mă aflu aici. Doamnelor și domnilor, uh, vă mulțumesc foarte mult. Sunt judecător și uh, m-a interesat foarte mult faptul că am văzut o serie de motive, de justificări pentru propunerea acestei directive și auzim că în Uniunea noastră munca egală ar trebui să fie remunerată în același fel. Acest lucru face parte din celebrul discurs al lui Jean-Claude Juncker din 2014. Și nu se referă la remunerație egală, ci la modalități egale de calculare a remunerației. Dacă citim bine propunerea, de fapt la asta se referă, la modalități egale de a calcula remunerație. Nu se referă la egalizarea remunerării în sine. Vreau să spun acest lucru de la bun început, pentru că o altă pre, prezumție de la baza acestei um, um, acestei uh, directive este că avem nevoie de mai multe detașări, nu de mai puține. așa a spus chiar comisara uh, Tyson și, în plus, se observă în propunere că trebuie să ne gândim la modul în care putem să avem mai multă detașare. Cum, am, cum să facem asta? Păi să fie mai complicat, mai scump și limitat în timp. Mie, cel puțin, mi s-a părut foarte ciudat, mi s-a părut curios și uh, vorbim aici despre uh, norme mai echitabile, despre un uh, regim echitabil uh, de concurență. Bun, avem un cadru de concurență echitabil, dar trebuie să vedem pentru cine e mai rău, companiile locale sau cele care detașează. Am verificat, am făcut un sondaj, unul foarte modest, îmi cer scuze, pentru că nu am privit decât 16 răspunsuri, nu este deloc impresionant. Însă, din, ce, din uh, cele 16 răspunsuri am acoperit 20.623 de documente uh, portabile a ONU. Deci uh, peste 20 de mii de cazuri de detașare, dacă folosim o limitare foarte strictă a numărului de documente a 1 și ne gândim uh, în raport cu numărul de lucrători, ajungem la vreo 15 mii de lucrători care ar fi acoperiți de acest, um, care se acoperi de acest sondaj și asta pe trei ani, 2013, 14 și 15. E interesant că detașarea a fost către Germania, uh, unde în primii doi ani nu exista legislație privind salariul minim. Am verificat structura costurilor detașării lucrătorilor, adică costurile legate de forța de muncă și ce avantaj are această cercetare este că uh, se bazează pe date concrete din contabilitatea acestor uh, companii care ne-au trimis uh, răspunsurile la chestionare. Este vorba de uh, eșantioane de bună calitate pentru că e vorba de companii care au trecut pe, prin tot felul de controle a autorităților locale și au supraviețuit care ar fi dezavantajele acestei uh, cercetări este că sunt acoperite doar câteva companii și s-a făcut un fel de autoselectare, dar oricum, uh, tot peste 20.000 de formulare 1. Majoritatea lucrătorilor au fost detașați către Germania, câțiva în Franța și unii în Belgia, ceea ce arată că e un uh, eșantion cât de cât reprezentativ că despre sectoarele care au fost vizate, majoritatea au fost în domeniul construcțiilor, apoi um, o parte către îngrijiri, producție, logistică, metalurgie. Prima constatare la care am ajuns a fost că veniturile nete cele mai scăzute ale unui lucrător detașat au fost 5,98 de euro net, deci după plata taxelor și contribuțiilor. Însă, dacă ne uităm la câștigurile medii ale lucrătorilor detașați, acestea ajung la aproape 10 euro. Deci, e mult, e cu vreo 15-16% mai mult decât minimum, minimul cerut. Deci, nu mai este valabilă prima prezumție că detașarea se bazează pe forță de muncă ieftină. Nu este sunt într-adevăr plătiți un pic mai mult decât uh, la rata minimă, dar sigur, un pic mai puțin dacă faci o comparație cu veniturile medii din uh, țara gazdă. Iată, o primă concluzie foarte importantă. Cea de-a doua este că există o serie de costuri cu forța de muncă care sunt legate strict de faptul că serviciul este furnizat într-un alt stat membru. Este vorba de costuri pe care le suportă companiile de fiecare dată când trec frontiera. Și până la urmă se presupunea că nu sunt frontiere. Deci pe lângă partea aceasta de salarii nete, taxe și contribuții că, pe care le plătești peste tot unde angajezi un lucrător, mai sunt și niște costuri transfrontaliere și acestea pot să fie împărțite în costuri variabile și costuri fixe. Haideți să păstrăm și contribuțiile la securitatea socială. Deci avem costurile variabile și costurile fixe care sunt legate doar de trecerea frontierei. Avem cazare, um, transport, uh, diurne, compensarea pentru contractele pe termen uh, fix. Bun, acestea pot să fie suportate și de către costul uh, unei companii locale, dar dacă ne mai gândim și la traducere, apoi contactul cu inspecția muncii în țara Uh, gazdă. Apoi costurile de a angaja uh, o persoană care să aplice pentru documentele a unei, bine, sunt costuri suplimentare pe care um, companiile locale nu o să le suporte niciodată. Vă rog să încheiați. Da. Concluzia este că aceste costuri suplimentare se ridică la 29% din uh, costurile totale legate de forța de muncă, ceea ce înseamnă că acele companii care detașează au costuri suplimentare față de companiile locale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru invitație. Thank you very much. May I ask... Vă mulțumim. Urmează doamna Delfin Rudeli, președinte al Uniunii Comitetului um, pentru Afaceri um, Europene um, la organizația Uh, inginerilor din domeniul uh, metalurgiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, uh, detașarea este strict legată cu dezvoltarea comerțului și afacerilor. întrebăm dacă acest lucru este indispensabil pentru dezvoltarea companiilor, mai ales în sectorul nostru. Industria ingineriei și a metalurgiei este un sector care exportă și care se confruntă cu concurență internațională. Este o chestiune uh, pe care să o ținem mereu um, uh, în considerare pentru că ne diferențiază de alte sectoare. În majoritatea companiilor noastre, chiar și în cele foarte mici, detașarea companiilor um, în companii în europeană, fie pentru că e vorba de uh, companii care exportă produse și atunci uh, împreună cu acestea vând și servicii, de exemplu instalarea unui echipament sau mentenanță sau formare, așa cum menționa și el mai devreme, sau e vorba de mobilitate intra mm, companie. Vreau să insist asupra unor chestiuni, pentru că se vorbește mereu de dumping social și aș vrea să insist asupra faptului că dacă sectorul nostru uh, detașează lucrător, lucrători în majoritatea uh, cazurilor se întâmplă pentru că nu avem uh, lucrători calificați. Deci vreau să um, țineți cont când discutați această propunere de directivă este că noi uh, detașăm lucrători pentru că nu găsim competențele potrivite în anumite state și ne trebuie acești oameni care sunt uh, în mare parte calificați. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Sigur, suntem perfect conștienți că în alte sectoare, construcție, agricultură, transporturi, există probleme, însă pentru noi problemele acestea sunt legate mai degrabă de fraude, abuzuri, neaplicarea legislației uh, în vigoare în acest moment și, uh, sigur, ne dăm seama că trebuie să găsim soluții pentru aceste um, probleme, suntem împotriva muncii ilegale, toată lumea um, și noi, nicio întoială, dar de asemenea refuzăm ideea că um, pentru a rezolva niște probleme, um, această directivă va fi o soluție, pentru că prin aceasta se creează probleme pentru cei care nu au. Noi, în sectorul nostru, nu ne confruntăm cu astfel de dificultăți și uh, considerăm că prin revizuirea directivei um, în vigoare se vor crea astfel de probleme dacă anumite sectoare au probleme, atunci trebuie să găsim soluții adaptate la problemele acestea, specifice. Sigur, trebuie să găsim instrumentele potrivite, niște măsuri de adaptare, dar um, toate aceste lucruri trebuie să fie rezolvate um, fără să se prioriteze principiul detașării, este o chestie foarte importantă, și nici uh, principiul mobilității lucrătorilor, serviciilor în uh, Uniunea Europeană. Și deocamdată impresia noastră este că aceste principii sunt uh, periclitate. Pentru noi, supra reglementarea nu este o soluție și uh, e clar că vom avea noi niște probleme. Acum, referindu-mă la conținut direct, s-a vorbit deja despre durata aceasta de 2 ani. Sigur, știm că până în prezent, știm că detașarea trebuie să fie temporară. Acest lucru apare și Uh, în directiva din 96. Uh, nu, avem semne de întrebare în legătură cu cele 24 de luni. În Franța, de exemplu, um, detașarea medie este de 44 de zile. Deci ce va schimba, de fapt, această limită? Din contră, sunt companii mari care au mobilitate pe termen lung, um, detașare pe termen lung, care durează peste 2 ani, 3 sau 4 ani, acest lucru este permis de legislația din prezent, este în conformitate cu textul actual și nu vedem ce problemă creează acest lucru nici pentru uh, lucrători sau pentru companii, deci nu vedem ce s-ar schimba în viitor. Și acum nu vreau să revin, pentru că a vorbit și colegul mai devreme, dar uh, există o problemă juridică în ceea ce privește aplicarea um, actuală a regulamentului Roma 1 și vrem ca problema aceasta legalității să fie rezolvată, să fie discutată în profunzime, pentru că deocamdată nouă ne pune mari semne de întrebare. Cât despre remunerație, toată lumea ne spune, acesta e răspunsul pe care îl primim mereu, că oricum se aplică oricum rata minimă de plată, nu e nicio problemă, aplicăm acum noțiunea de remunerație. Dar se pare Uh, că pentru cei care creează directiva nimic nu e o problemă, însă atunci când ești o companie, lucrurile sunt un pic mai complicate, când trebuie să pui în aplicare textul pe care l-au scris acești legiuitori. Trebuie să insiste acest lucru, pentru că în Franța deja avem o legislație similară, unde se aplică mai mult decât rata minimă de plată și se aplică niște elemente de remunerație dincolo de rata minimă de plată. Deci asta e legislație din Franța. Toată lumea spune că dacă se poate în Franța, se poate oriunde, dar Vă spun pentru că am vorbit cu companiile noastre membre, facem asta în fiecare zi și acest lucru a creat uh, o serie întreagă de probleme când e vorba de aplicare, pentru că atunci când uh, companiile care detașează lucrători în Franța încearcă să înțeleagă care este nivelul corespunzător pe care trebuie să-l aplice lucrătorilor lor. Când e vorba de remunerație, e foarte greu să afli. Dacă afli, de exemplu, într-un, um, cum să afli într-un acord colectiv din domeniul metalurgie care este remunerația corespunzătoare, e bine, nu durează 5 minute ca să găsești acest lucru. Vă spun, uh, pentru că exemplul acesta l-am avut săptămâna trecută, administrația muncii de la una dintre asociațiile noastre locale ne-a spus, ne puteți ajuta pentru că E chiar foarte greu să aflăm care este nivelul corespunzător de remunerație pe care trebuie să-l primească lucrătorul acesta detașat în sectorul dumneavoastră. Deci nu e deloc ușor. Nu puteți să spuneți pur și simplu că e ușor. Când ai o companie de 50 de oameni care trimite un lucrător în străinătate, îl detașează, nu e așa de ușor să calculezi atât de mm, repede elementele de remunerație. Vă rog să încheiați. Da, păi concluzia este că trebuie să ne uităm și la chestiunea aceasta a subcontractării. De fapt, o problemă cu aceasta este că periclitează autonomia partenerilor sociali. Cum poți să ceri unei companii să aplice uh, unui lucrător detașat uh, termenii și condițiile care sunt fixate de către o altă companie care este contractorul principal. E bine, este o chestiune care trebuie examinată și cred că prin acesta schimbăm modelul de parteneriat social care există în Europa și este o chestiune care trebuie examinată în detaliu. Um, cred că dacă propunerea aceasta rămâne așa cum este, pune sub semnul întrebării autonomia partenerilor sociale din um, Europa. Mulțumesc. I would like to ask Mr. Sam Haglund. Acum rog pe domnul Sam Haglund Uh, secretar general al uh, Confederației Sindicatelor uh, când a fost adoptată în 96 această directivă, lucrurile nu erau noi. Ne-am întors la ceea ce părinții fondatori au spus în anii 50. Acesta era unul dintre conceptele de bază pentru piața internă fără condiții din uh, țara uh, gazdă uh, ar exista o concurență în ceea ce privește salarizarea scăzută companiile și țările ar concura cu costurile de salarizare scăzute și nu cu inovarea și cu productivitatea. Asta a fost argumentul pe care l-au dat și cred că părinții fondatori aveau dreptate și directiva privind detașarea cea inițială din 96 uh, este întemeiată. Directiva a subliniat ceea ce trebuia să facă statele membre ceea ce erau obligate să facă, dar ceea ce aveau permisiunea să facă. Uh, problema a fost că Curtea Europeană de Justiție a amestecat aceste două categorii în uh, hotărârea la val în 2007 inițial condițiile minime se aplicau chiar uh, și uh, lucrătorilor străini temporari. Însă, în plus, articolul 37 spunea că uh, condițiile mai favorabile ar putea fi acordate lucrătorilor străini detașați. Și asta ar merge până la tratament egal de plin însă uh, în hotărârea uh, Laval s-a reinterpretat articolul 37 astfel încât uh, condițiile mai favorabile s-au referit numai la Um, țara de origine și nu la statul membru gazdă. Uh, de aceea s-a cerut o revizuire a directivei privind detașarea pentru a înlătura această interpretare la val, dar pentru a, și pentru a um, rezolva alte consecințe negative. Uh, pe 8 martie, Comisia a venit cu un proiect de revizuire, am considerat uh, că este o propunere bună. Avea niște defecte, însă oricum era un pas înainte. Remunerația este oricum mai bună decât uh, uh, cotele minime de salarizare. Interpretarea la val a respins modelele suedeze și daneze pentru că uh, Uh, nu există uh, contracte uh, de muncă colective, iar hotărârea Ruffert a respins modelul german. Cred că argumentele comisiei care au respins aceste plângeri sunt convingătoare. De vreme ce detașarea se referă la reguli atunci când lucrătorii și Uh, companiile uh, se află transfrontalier, avem nevoie de reglementări pentru acest uh, lucru. Uh, Quartetul Laval a făcut o serie de modele sociale din Europa incompatibile cu directiva privind detașarea și asta a pus o serie de probleme. Nici reglementările naționale din Suedia, Germania și Luxemburg au fost instituite pentru uh, a discrimina uh, furnizorii de servicii sau lucrătorii. Uh, dorim ca directiva să fie cât mai clară cu putință și pentru a ilustra acest lucru aș vrea să uh, vorbesc despre comentariul privind subsidiaritatea făcută de Danemarca. Uh, Danemarca are într-un fel dreptate. Directiva inițială conținea o teză potrivit cărea conceptul cotelor minime de salarizare este definit de legislația națională și sau de practica statului membru unde lucrătorul este detașat. Uh, comisia a spus că considerentul 12 confirmă într-adevăr faptul că statele membre pot să stabilească uh, reguli privind remunerația, dar este mai puțin convingătoare de vreme ce textul considerentului are un statut uh, juridic mai slab decât textul directivei. În ceea ce privește limitele temporale, discutăm acest lucru pe plan intern ceea ce nu dorim, nu dorim reguli care să uh, fie uh, eludate. Uh, o, un regulament care oferă posibilitatea eludării nu este un regulament bun. Nu dorim reglement, reglementări care să încurajeze o forță de uh, muncă uh, ieftine și nu vrem un model în mai multe uh, straturi uh, care să spună că un grup de uh, drepturi uh, este aplicabil pentru o anumită perioadă de timp, în vreme ce alte uh, uh, drepturi sunt aplicabile o altă perioadă. Pentru a rezuma în șase minute, în primul rând trebuie să fie clar conceptul remunerației în sensul directivei este definit numai de către statul membru uh, Uh, gazdă și uh, nu trebuie să se conformeze cu criterii europene. Apoi, uh, directiva este o directivă minimă, în sensul că statele membre pot să impună tratament egal de plin pentru lucrătorii detașați din prima zi dacă doresc să facă acest lucru. Iar în al treilea rând, îmbunătățirile drepturilor lucrătorilor detașați care au venit odată cu hotărârea Șeșchealioian de anul trecut sunt menținute în această directivă. Mulțumesc! Mulțumesc că ați respectat timpul. O să-l rog pe domnul Patrick Liebus. Îmi pare rău dacă nu v-am pronunțat uh, corect numele. Mulțumesc că ați permis această dezbatere în ceea ce privește uh, impactul uh, detașării. În calitate uh, de reprezentant al acestor confederații, vreau să vorbesc despre impactul acestui fenomen asupra IMM-urilor din construcții. Mi se pare clar că piața muncii Uniunii Europene nu mai este deloc aceeași uh, cu cea din 1996. S-a schimbat total în 20 de ani, mai ales după integrarea 13 state membre uh, cu condiții economice, nivele salariale uh, care diferă față de alte state membre. De aceea este evident că este nevoie de o revizuire a regulilor. Deci susținem propunerea de revizuire și cerem în egală măsură revizuirea uh, Uh, regulamentului de coordonare a securității sociale. Este esențial să prepunem în context dezbaterea pentru sectorul nostru. Vorbim de aproape 2 milioane de lucrători detașați în Europa. Dar dacă avem în vedere că 44% dintre acești, la dintre acești lucrători sunt în construcție, ne confruntăm Uh, cu uh, un uh, procent foarte mare, 5% din populația activă. Asta duce la o deteriorare a situației economice a sectorului construcții, care poate să aibă consecințe pe termen scurt. Este evident, nu ni se poate spune că facem uh, mult zgomot pentru nimic. În Belgia, uh, situația este grăitoare. Uh, 15.000 uh, de locuri de muncă au fost uh, pierdute și 15.000 uh, de noi posturi au fost create doar în perioada 2010-2015. Deci impactul costului forței de muncă pe competitivitatea economică este foarte mare. Acest lucru este valabil și pentru salariul uh, lucrătorilor uh, detașați. Trebuie să reducem impactul uh, pe care diferențele salariale și sociale le au asupra detașării. Detașarea trebuie să fie o sursă de muncă calificată. Într-adevăr, există întreprinderi care apelează la lucrători detașați Uh, interimar pentru a rămâne competitiv din punct de vedere al prețului. Asta a dus la crize, dispariția unor întreprinderi din domeniul construcțiilor. Asta nu face decât să uh, alimenteze respingerea proiectului european uh, în uh, Uniunea Europeană. Uh, întreprinderile din Europa Centrală și uh, de Est au înțeles această situație. Au pierdut lucrători Uh, muncitori. În ceea ce privește durata detașării, trebuie să vedem uh, durata medie, care depășește patru luni în sectorul construcții. Țara mea, în cifrele arată că această medie este 40 de zile lipsește o coerență între uh, realitatea pe care o prezintă cifrele și perioada, apoi uh, trebuie să se stabilească sectorial cu partenerii social sectorial această durată, aceștia putând să stabilească perioada cea mai rezonabilă. Apoi trebuie să ținem uh, cont uh, de Uh, înlocuirea lucrătorilor și uh, de un îndemn la uh, eluda reglementările. Trebuie să avem o poziție foarte clară. Pentru noi, munca temporară nu are nimic de a face cu detașarea și știm ce scenarii se fac pentru a eluda legea. Deci trebuie să cerem să se facă această distinție. Propunerea a fost adoptată în unanimitate în Parlamentul francez în urma unei, unui proiect de rezoluție uh, propus de domnul Savary. În ceea ce privește nivelurile de remunerație, este clar că salariul minim legal nu poate să fie un instrument de uh, comparație într-un uh, sector care uh, evidențiază uh, disparități uh, foarte mari de la un stat membru la altul. Uh, trebuie să se uh, ajungă la un acord între partenerii sociali în această privință. Uh, suntem uh, de acord cu colegii noștri în ceea ce privește detașarea, suntem pentru protecția lucrătorilor, uh, combaterea dumpingului social și concurența loială. Având în vedere că în unele țări uh, baremurile sociale nu sunt stabilite la nivel național, ci pe plan local și regional. Vă mulțumesc pentru atenție și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a dezbate această idee. Mulțumesc, mulțumesc că ați respectat timpul de intervenție, mulțumesc tuturor experților pentru prezentări foarte interesante. O să dau cuvântul raportorilor. Avem doi coraportori, doamna Elizabeth Morin Chartier și doamna Iungherius. Doamna Morin Chartier, o rog, o rog să ia cuvântul. Elizabeth, din păcate, ai numai două minute la dispoziție. Nicio problemă, mulțumesc doamnă uh, președinte, mulțumesc dragă Danuta. Am fost foarte încântată să vă ascult pe unii și pe ceilalți. Concluzia mea este că, de fapt, experții sunt uh, tot de multe părți, uh, cât sunt și uh, partidele politice uh, participante la această dezbatere. Trebuie să vă spun care este spiritul revizuirii acestei directive. Astăzi, Europa nu este vestul sălbatic. Este un spațiu în care trebuie să organizăm o piață unică, pe de-o parte, dar și libera circulație a lucrătorilor și a cetățenilor. Deci, în acest context, în acest cadru, revizuirea directivei uh, își are sens pentru a evita uh, două probleme care au fost menționate și trebuie... Deci, primul, uh, dumpingul social să ne jucăm uh, cu salariile și cu uh, protecția socială scăzută în unele țări în comparație cu altele și uh, apoi concurența neloială între întreprinderi care recurg la lucrători detașați, care acceptă să fie mai puțin salarizați, dar care pot să răspundă, și asta s-a spus bine, răspundă la cerințe profesionale care nu există aici și acolo. Există meserii astăzi care lipsesc într-o țară, uh, există uh, formații care lipsesc, competențe care lipsesc într-o țară și există în altă țară. Acest lucru permite să uh, suplinească absența unor astfel de aptitudini și asta ați subliniat în intervențiile dumneavoastră. Asta în spiritul unei economii sociale a pieței. Doamna Car a spus Europa socială pierde viteză. E adevărat, într-adevăr, însă problema nu rezidă aici. Problema este că avem uh, nevoie să construim Europa socială. Nu am început să construim Europa prin Europa socială. Astăzi există o necesitate stringentă de a avea o Europa socială și ceea ce asta facem cu această nouă directivă. În acest uh, spirit suntem pe cale să lucrăm să uh, îi ascultăm pe unii și pe ceilalți. Mulțumesc, Elizabeth. Acum o să, o să rog pe Agnes Iongerius. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, stimați experți. Am aflat de la dumneavoastră multe informații importante și aș vrea să profit de prezența dumneavoastră ca să vă provoc să analizăm anumite subiecte. Primul subiect care mi se pare destul de interesant este unul despre care au vorbit câțiva vorbitori, și anume faptul că migrația um, forței de muncă nu ține doar de dumping social, ci apare și pentru că există o anumită lipsă de competențe de personal calificat. Dacă acest lucru este real, atunci care este problema dacă acești lucrători câștigă mai mult? Deci dacă este vorba despre lipsa de personal calificat, atunci de ce nu ar trebui ca aceste persoane să câștige deja mai, să câștige mai mulți bani? Poate că nu sunt la minimum acum, dar de ce nu ar trebui să fie plătite oricum mai mult aceste persoane dacă motivul real din spatele migrației forței de muncă este lipsa personalului calificat? A doua întrebare ține de autonomia partenerilor sociali. Unii dintre experți au vorbit despre această problemă și aș vrea să nu aud doar um, discuții despre probleme, ci și despre potențiale soluții. De exemplu, poate fi vorba despre reintroducerea propoziției domnului Hacklund dar mai există și vreo altă propunere concretă? Iar a treia întrebare are de-a face cu temeiul juridic al acestui cadru, pentru că până la urmă nu e așa că una dintre problemele acestei directive este că, deși se referă doar la um, prestarea de servicii ca bază juridică lucru care, reprezintă, care se referă la protecția lucrătorilor și acest lucru este și un um, scop. Atunci, totuși, această protecție a lucrătorilor nu este considerată suficient de importantă, așa că ar trebui să existe și un al doilea temei juridic pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc, Agnes. Văd că nu este uh, doamna McIntyre care este raportor din umbră la, de la ECR. Așa că dau cuvântul doamnei Martina Labaiova, raportor din umbră pe acest raport. Și ai două minute, Martina. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult secretariatului pentru că a organizat această reuniune, care este foarte utilă. Am mai multe întrebări și comentarii. În primul rând, am ascultat cu mare atenție uh, și aș avea o întrebare pentru toată lumea și aș vrea să chiar să-mi răspundeți. Iată că acum avem o propunere care este discutată de Consiliu și de Parlament. După cum vedeți, suntem divizați este o problemă care se discută și din cauza alegerilor din state acum. Suntem divizați est-vest, angajatori angajați și atunci cum găsim acest compromis? Care este soluția dumneavoastră? Fiindcă trebuie găsit un compromis. O întrebare concretă pentru doamna Lina Car. Ați vorbit mult despre abuzuri și despre aplicarea greșită a regulilor care duce la agravarea situației lucrătorilor detașați pe piața de muncă din UE. Vreau să vă întreb dacă credeți cu adevărat că această nouă propunere va pune capăt aplicării incorrecte a regulilor sau dacă mai degrabă punerea în aplicare la nivel național ne va ajuta să asigurăm o funcționare corectă a regulilor fără a le schimba. Pentru că pentru mine e un mare semn de întrebare. Sunt de acord cu domnul profesor de la Amsterdam în sensul că prima mare, primul mare motiv de îngrijorare este transparența atunci când definim remunerarea și încă o mare problemă este această problemă a celor 24 de luni care creează o situație ciudată atunci când intră a, a, lucrătorul pe piața națională de muncă a statului de destinație. De asemenea, uh, vreau să vorbesc cu domnul profesor Marek Benio. Mulțumesc foarte mult pentru studiul uh, despre care ați vorbit. E interesant să vedem costurile suplimentare despre care ați vorbit și aș vrea să văd niște exemple concrete, fiindcă ați vorbit despre impozitare, costuri transfrontaliere. Puteți să puneți la dispoziția Comisiei niște exemple concrete, cum se calculează în Franța, în Belgia, de exemplu Puteți să ne dați exemple pe niște state? Pentru că ar fi interesant să vedem care este competitivitatea uh, din punct de vedere al impozitării și costurilor suplimentare. Ar fi foarte util pentru că am impresia că acum ar trebui să începem să luăm uh, decizii politice bazate pe date și pe dovezi. Deci mulțumesc experților că ne pun la dispoziție dovezi. Mulțumesc! Mulțumim, Martina. Acum Rina Ronia Karin raportor din umbră de la GUE. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, toate prezentările foarte interesante. Pentru noi este foarte important să ascultăm acest lucru și, într-adevăr, dumneavoastră încercați să ne prezentați cum stă situația la fața locului. Am două întrebări uh, concrete. În primul rând, o întrebare pe care vreau să o adresez tuturor experților. Directiva privind detașarea se revizuiește. Din partea politică vrem să subliniem faptul că aici este vorba despre o măsură temporară și există și un termen limită legat de, legat de aceasta. Dumneavoastră ne spuneți cu toții că nu este un lucru bun. Uh, nu este o propunere bună. Cum putem să lucrăm cu un termen limită la lucrătorii detașați? Dacă nu se poate acest lucru, atunci ce propuneți dumneavoastră? Deci, practic, acum nu este vorba doar despre alegerea sistemului juridic, ci este vorba și despre această, acest termen limită privind detașarea lucrătorilor. Și aș vrea să-mi spuneți ce ați prefera să facem în locul acestei, acestui termen limită. Iar pentru Business Europe, o întrebare care ține de perspectiva companiilor. Cum se pot face schimbări acum? Putem face modificări din punct de vedere al sindicatelor? Dar companiile la fața locului vor avea multe probleme suplimentare. Mulțumesc. Acum Terilin Keg nu este prezentă. Atunci Jean Lambert. Mulțumesc, îmi cer scuze, dar celălalt raportor din urmă nu poate fi, din, din umbră nu poate fi prezent. Din punctul nostru de vedere, foarte important este să punem capăt exploatării care se face pentru ca să ne asigurăm că um, detașarea se face în condiții bune. Ținem cont de tensiunile care am auzit că există. Una din întrebările pe care le avem se adresează doamnei Van Hook. Cum putem să introducem Roma 1 în uh, acest cadru legislativ pentru a pune capăt acestei detașări continue ale persoanelor, a persoanelor care nu au real contract de muncă ca să lucreze în țara de origine și sunt trimise pur și simplu peste granițe din când în când. Cum putem să avem reguli mai stricte din acest punct de vedere? Iar în ceea ce privește diverse probleme care pot să apară atunci când încercăm să reducem domeniul de aplicare și am discutat acest lucru atunci când e vorba de achiziții publice și alte astfel de aspecte, întrebarea este dacă putem să rezolvăm această problemă reglementând mai în detaliu sau reglementând în alt fel prin reglementarea altor domenii. Se poate rezolva problema achizițiilor aici. Acum urmează, mulțumesc. Acum urmează Laura Agea de la FTD, um, tot raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ne-ați dat această șansă de a vorbi despre acest subiect. Este un subiect care lasă deschise multe puncte care sunt încă controversate și observăm că există uh, diverse puncte de vedere la nivelul partenerilor sociali, uh, universităților, etc. Ce m-ar interesa pe mine ar fi să aprofundăm o problemă care a fost abordată de doamna Van Hook Doamna Van Hook a vorbit despre remunerație. A vorbit despre dezechilibrul de putere între partenerii sociali și stat. Este într-adevăr o problemă reală. Așadar, cum putem să trecem peste acest impas? Sunt de acord cu Martina. Dacă există o problemă, trebuie să găsim o soluție. Dar, dat fiind faptul că avem o serie de probleme, trebuie să uh, trasăm și o sinteză, altfel nu vom reuși să ne definim uh, o poziție comună. În plus, în ceea ce privește termenul de 24 de luni, reprezentantul um, sindicatului din domeniul construcțiilor și al prelucrării lemnului ne-a spus că 40 de zile este durarea efectivă a detașării. Și atunci cum se uh, rezolvă faptul că vrem să trecem la 24 de luni? Și la fel, doamna Iungherius, uh, doamna coraportor, a spus ceva cu care eu sunt de acord. Îmi place că abordează punctele care sunt cu adevărat sensibile. Uh, dar dat fiind faptul că avem persoane din sfera universitară și persoane care țin de părțile interesate, mi-ar plăcea să profit de prezența lor ca să ascultăm ce au de spus și să ne spună cum putem să umplem lacunele care există și care uh, duc la aceste dezechilibre. În concluzie, Există această directivă care uh, își dorește să îmbunătățească situația și sperăm că uh, directiva revizuită va reuși să umple lacunele care există și că statele membre vor uh, face ceva pentru a îmbunătăți situația. Mulțumim. Acum Dominic Martin, NF, care este tot raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, această reuniune este extrem de interesantă, mai ales pentru că avem niște personalități care au venit să ne prezinte um, punctele, punctelor de vedere, dar iată că există și um, o anumită cacofonie. Se vede că angajatorii mari sunt împotrivă, dar există și IMM-uri care sunt pentru, pentru că au înțeles uh, uh, că această directivă va schimba foarte mult terenul de joacă. Deci, iată, nici angajatorii nu sunt de acord unii cu alții. Pe de altă parte, și angajații uneori nu sunt de acord, pentru că s-ar părea, conform unui studiu, de exemplu, că angajații uh, costă mai mult pentru companiile care îi angajează. Eu mă îndoiesc, pentru că altfel nu, nu s-ar mai face detașare. Acestea uh, fiind spuse, doamna Moran Chartier ne-a spus că Europa nu este um, vestul sălbatic. Ba să știți, în 2016 să înțelegeți că Europa este uh, vestul sălbatic. Și asta pentru că dumneavoastră ați construit-o ca să fie așa. Și acum vă dați seama că nu ați construit Europa socială. Uh, nu, da, într-adevăr, nu ați construit Europa socială, ați vrut să creșteți, um, să creșteți, să vă tot umflați. Am crescut de la 11 la 15, apoi la 28, iată că acum 27, dar îmi pare rău că v-a luat atâta timp să vă dați seama de acest lucru. Dominic, se poate să discutați problema ca să se dezbate astăzi? Să vă puneți întrebarea? Nu am nicio întrebare, este un comentariu. Cei doi coraportori, în ciuda condițiilor în care au primit acest raport, au foarte multe merite și au foarte mult curaj. Sunteți un munte care va reuși să dea naștere unui șoarece. Asta pentru că toată lumea este împotriva acestui act. Statele membre preferă să detașeze, preferă să detașeze IMM-urile își doresc să se detașeze pentru că au nevoie de uh, acești lucrători și, în plus, marii clienți ai IMM-urilor își dau seama că au nevoie de IMM-uri pentru că așa își iau contractele. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Dominic! Acum uh, dau eurodeputaților cuvântul. Avem patru persoane înscrise la cuvânt și din păcate aveți doar un minut la dispoziție. Vă rog să respectați timpul pentru că suntem în întârziere. În primul rând, Paloma López Permeio. Da. Mulțumesc, am închis lista, avem cinci uh, vorbitori. Urmează Jesus Nielsen de la SND. Vă mulțumesc. Uh, am să iau și eu cuvântul astăzi. Și noi suntem mulțumiți de anumite modificări care uh, se propun aici. Unele pot fi îmbunătățite, dar oricum uh, salariul minim s-a înlocuit. Acum se vorbește despre o remunerație minimă, bun, dar există un risc și anume că se formulează clar că se, se scrie clar că statele naționale pot să stabilească singure um, remunerația. Dar trebuie să ținem cont de faptul că nu există întotdeauna contracte colective în toate statele membre. Uh, ar trebui să se țină cont și de 151 și 131. Toate aceste probleme au apărut odată cu interpretarea uh, directivei și aceste lucruri nu au de-a face doar cu libertatea companiilor, trebuie să ne uh, asigurăm că se respectă și lucrătorii și dreptul lor la grevă, pentru că altfel cred că nu respectăm principiile UE. Mulțumesc foarte mult uh, vorbitorilor. Aș vrea să îmi spuneți ce părere aveți despre următorul lucru. Avem o problemă în toate statele membre, nu există contracte colective obligatorii la modul general, există tot felul de astfel de contracte sectoriale sau regionale. Sunteți de părere că această problemă se poate rezolva uh, dacă ne folosim de propunerea Comisiei și o completăm în sensul că statele membre trebuie să stabilească contracte colective la nivel național reprezentativ în funcție de toate tipurile de contracte colective care există în respectiva țară? O întrebare pentru doamna Van Hook. Dacă am înțeles bine, ați spus că principiul equal pay nu se respectă în propunerea actuală a Comisiei. Ne puteți spune mai clar cum putem să rezolvăm această problemă? Guillaume Balas. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultima vreme am auzit foarte mult că nu ar fi nevoie să se revizuiască directiva legislativă pentru că toate problemele țin de aplicare, dar mi se pare că măcar trei puncte solicită modificări legislative. În primul rând, dacă vrem să luptăm împotriva societăților fantomă, care sunt un adevărat flagel, ă, trebuie, ă, ține de relația dintre angajator și angajat, ar trebui să uh, existe, de exemplu, un termen uh, minim de trei luni care ne-ar ajuta în acest sens. În al doilea rând, tot împotriva uh, întreprinderilor fantomă, este vorba despre problema cifrei de afaceri per stat. Ar trebui să se introducă o mențiune conform căreia companiile care detașează uh, trebuie să aibă cel puțin 25% din cifra de afaceri într-un anumit într-un stat pentru ca să nu ne lovim de niște companii care lucrează numai în străinătate și nu, fac, nu cotizează la, în sistemele de asigurare socială deloc. În al treilea rând, pe problema remunerației, uh, există un punct care nu e clar încă în text. Ni s-a spus deja că compania care detașează plătește restaurarea, um, cazarea, etc. Acest lucru nu e adevărat. Normal, uh, compania uh, care uh, primește lucrătorul trebuie să se ocupe, dar fiindcă acest lucru nu este clar, de multe ori lucrătorul trebuie să plătească din remunerație și atunci în această comi- în propunerea comisiei ar trebui să se definească clar ce plătește compania peste remunerație și care este remunerația. Mulțumesc, Guillaume. Acum Adam Kosher de la PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș avea mai multe întrebări și aș vrea să rog experții care consideră că sunt de competența lor să-mi răspundă. În primul rând, sunteți de acord cu mine că această problemă nu este direct o problemă care ține de diferențele între Est și Vest? Unul dintre experți a spus că cel mai important, cea mai importantă țară care trimite lucrători în străinătate este Polonia, dar pe locul 2 avem Germania. În al doilea rând, cum înțelegeți principiul uh, salariu, același salariu pentru aceeași muncă? Cum se poate pune în aplicare acest principiu în practică? Și dacă acest principiu există, atunci uh, nici noi aici în Parlament nu uh, vom avea ordine, pentru că dacă eu am un asistent local, eu nu pot să plătesc același, uh, um, aceiași bani ca pentru asistentul de la Bruxelles. Deci aici cred că trebuie să mai acționăm. În al treilea rând, avantaje concurențiale. Cum se treaba cu ele? Problema detașării și a directivei privind detașarea se întâlnește cel mai mult la punerea în aplicare și mai ales nu știm cum putem să aplicăm această directivă împotriva concurenței neloiare. În al patrulea rând, vorbim despre dumping social și concurență neloială și ar trebui să ne spuneți care este legătura uh, dintre acestea și detașarea, pentru că mie mi se pare că aceste uh, concepte nu sunt clare și de multe ori uh, se suprapun. În ultimul rând, nu a vorbit nimeni despre problema uh, companiilor fantomă. Vă rog să ne uh, spuneți cum se poate rezolva această problemă, pentru că majoritatea problemelor au de-a face cu altele. IPP Group. Mulțumesc foarte mult. Și eu o să încerc să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. Domnul Dominic Marta a întrebat uh, cum suntem competitivi cu aceste costuri uh, suplimentare și uh, doamna s a dat un răspuns posibil spunând că majoritatea situațiilor de detașare uh, Uh, sunt uh, determinate de lipsa unor competențe în uh, țările gazdă. Asta nu înseamnă că legile sunt diferite. Dacă ar exista o concurență locală, probabil că compania ar trebui să acorde o serie de prime pe care Comisia vrea să le includă în prime în momentul de față, în bonusuri. Deci Exemplele concrete pe care doamna Glabaiova le-a cerut, aș putea să vă dau două exemple edificatoare, pentru că există o diferență între regulile locale care se aplică și companiilor locale și o serie de uh, taxe care se aplică numai companiilor detașate, pe care eu le percep ca un obstacol în calea furnizării libere de servicii. În Franța, de pildă, există o taxă specială pentru contractele uh, cu termen uh, fix. Aceasta este plătită de uh, francezi și de un polonez care este detașat acolo. Dar există și o taxă de notificare care a fost introdusă recent. Aceasta poate să ajungă la maxim 50 de euro pentru un singur lucrător detașat. Aceasta este suma pe care o companie locală nu o plătește niciodată, pe când una detașată o face. Deci asta este un obstacol, după părerea mea, în calea uh, liberei furnizări de servicii. Vreau să mă refer acum și la întrebarea domnului Balaș, care a propus ceva total nou, care nu se regăsește în propunere, că ar trebui să existe o cifră de afaceri uh, minimă într-unul din uh, statele membre în uh, statul uh, uh membru uh, de origine acest lucru este împrumutat de la coordonarea uh, asigurărilor sociale. înțeleg piața unică într-o altă manieră. Eu înțeleg așa, că indiferent în ce stat uh, membru lucrezi uh, sau îți ai compania, poți să furnizezi servicii, să prestezi servicii în orice alt stat membru. Deci pot să-mi imaginez cu ușurință că după introducerea acestui, acestei reguli vom avea uh, companii extrem de mobile, ceea ce ne dorim să avem care nu au 20% cifră de afaceri uh, în statele membre unde uh, oferă servicii pentru că sunt mobile. Acest lucru este uh, posibil. Există totuși o reticență în a ridica astfel de obstacole, pentru că este vorba de un obstacol la urma urmei. Și o ultimă observație, pentru că am numai 10 secunde. Nu e vorba numai de studiul meu. Atunci când Comisia a făcut această propunere, exista uh, un vacuum de date, nu existau informații. Avem o cercetare făcută în iunie 2016 de Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei din Franța. Acest studiu arată foarte clar că lucrătorul uh, francez este mai scump decât lucrătorul este mai puțin costisitor Lucrătorul detașat polonez este mai costisitor decât lucrătorul francez. Dacă uh, utilizăm aceste date SMIC, nu e vorba numai de lucrători din Polonia, ci și din Portugalia, Spania și România. Vă rog să încheiați, spune președinta. Mulțumesc. Pot să spun încă o propoziție. Vă rog, căutați mai multe date, pentru că acum toți nu facem decât să ghicim care va fi rezultatul. Vă mulțumesc! Au fost uh, adresate multe uh, întrebări interesante în timpul dezbaterii. Întrebări interesante. Și asta pentru că nu avem suficiente date, suficiente uh, fapte. Dacă, și uh, cer asta tuturor experților, dacă puteți să trimiteți prezentările la secretariat, uh, și răspunsul la întrebările la care nu ați avut ocazia să răspundeți. Uh, am fi bucuroși să discutăm această chestiune complexă. Doamna Rudeli. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă întorc la faptul că este oarecum greu pentru un sector ca cel în care lucrez atunci când vorbim despre detașare. Toată lumea vorbește de dumpingul social. Este obositor pentru companiile membre, pentru că purtăm discuții zilnice cu aceste companii și a, companiile noastre nu mă angajează lucrători detașați, uh, o fac uh, când o fac, o fac pentru alte motive. Deci trebuie să fim corecți cu sectoarele care lucrează cu uh, muncitori detașați într-o manieră sănătoasă pentru că doresc să facă afaceri așa cum trebuie. Vreau să mă refer la un comentariu care a fost făcut. Este oarecum ușor să pui uh, uh, față în față companiile mari cu cele mici. În uh, sectorul meu, 85% din companii sunt IMM-uri Cred că trebuie să fim uh, atenți uh, și foarte clari în această privință, pentru că uneori am impresia că există un uh, mix, că amestecăm toate și trebuie să arătăm foarte clar că detașarea nu trebuie să fie pusă la oaltă cu munca ilegală sau dumpingul social. Desigur, există anumite situații care sunt oribile, le-am menționat, trebuie să găsim soluții. Încă o dată, această propunere nu ne ajută să găsim uh, soluția uh, cea bună. Am uh, menționat directiva de punere în aplicare, apoi s-a menționat regulamentul privind coordonarea asigurărilor sociale. Asta este iarăși un instrument care ne poate fi de ajutor împreună cu directiva din 1999. Apropo de întrebările care au fost adresate, indiferent de rezultatul discuției din Consiliu și din Parlament, trebuie să avem în vedere faptul că orice se decide trebuie să poată să fie aplicat, pentru că la urma urmei, legislația nu este aplicată pentru că ea nu poate fi aplicată. Dacă ești corect, dacă citești articolul menționat, îți trebuie minute și, ca să nu spun ore, să încerci să înțelegi ce vrea să spună. Și un asemenea uh, text juridic este inacceptabil, pentru că uh, dacă în final uh, companiile trebuie să recurgă la un jurist pentru a înțelege ce se întâmplă acolo, lucrurile nu funcționează bine. Cred că unul dintre eurodeputați a spus, dacă Ehm, directiva de punere în aplicare este ușor de înțeles eh, de către Inspecția Muncii. Am eh, transpus de trei ori eh, directiva, deci pot să vă spun că am transpus-o, ea pune o serie de întrebări. Deci trebuie să avem în vedere, a spus doamna Iongerius, deci este o problemă să plătim mai mult. Nu e problema de a plăti mai mult, ci dispoziția așa cum este ea redactată astăzi ridică probleme de ordin juridic și practic, de aceea nu acceptăm. Dacă se dovedește că ceea ce propuneți uh, este un lucru uh, fezabil din punct de vedere juridic și uh, practic și poate să fie acceptat de companii în interesul lucrătorilor, suntem într-o altă situație. De aceea vreau să insist, industria metalurgică uh, vrea un text care să poată fi aplicat uh, juridic și practic uh, până la urmă. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Îmi dau cuvântul lui Sam Haglund. Mulțumesc. Au fost adresate multe uh, întrebări și o să mă concentrez pe cele trei puncte evidențiate de doamna Iongerius și de problema Est-Vest. Dacă mă amintesc uh, corect, ați vorbit de detașare care apare atunci când nu există muncitori calificați. Da, de aceea m-am referit la părinții fondatori. Așa trebuiau percepute lucrurile și asta este ideea. Piața trebuie să se echilibreze și atunci când există un deficit de anumite competențe într-o țară, acestea pot fi compensate cu lucrători din altă parte. Uh, Apoi, uh, funcționarea directivei din 96 până 2007 a funcționat bine. Problemele au apărut după 2007 și una dintre probleme a fost uh, faptul că uh, drepturile au fost restricționate și aceasta a creat o competiție uh, neloială. A devenit un model de afaceri uh, pentru unele uh, țări să detașeze lucrători care erau mai mm, puțin costisitori ca lucrătorii din propria țară și în sectorul construcțiilor înțeleg uh, uh, că aceste condiții sunt diferite în sectorul metalurgic. Trebuie să privim lucrurile de la un sector la altul. Însă în sectorul construcției acest lucru a denaturat uh, piața dumpingul social, dacă acesta există, este exploatarea lucrătorilor, în primul rând, și în al doilea rând este o concurență pe picior de inegalitate și permite și evaziune uh, fiscală. E vorba de aceste trei elemente. Al doilea aspect pe care l-ați menționat, autonomia partenerilor sociali. Da, acest lucru nu înseamnă o aliniere a modelelor sociale în Europa. Este total uh, nerealist. Nils uh, a menționat Danemarca și eu știu care este situația în Suedia. Credeți că sunt uh, similare? Nu, sunt extrem de diferite. Nu putem să aliniem modelele sociale în Europa și nu asta este scopul directivei. E o prostie. Însă există niște principii care uh, trebuie uh, elaborate, crearea unui teren de egalitate pentru companii, pentru lucrători, mm, temeiul juridic. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus, pentru că e vorba de mai mult uh, decât uh, servicii transfrontaliere. Trebuie să existe o extindere a temeiului juridic, pentru că nu mai avem aceleași tratate ca în 96. Apoi, problema est-vest. Nu cred. Nu cred că există o problemă est-vest pentru că ă, este o problemă doar dacă vedeți detașarea lucrătorilor ca o activitate ă, de prestare a unor munci în condiții de ă, prețuri cu costuri scăzute. E vorba de corectitudine, de eficiență, utilizare eficientă a pieței atunci nu mai este o problemă est-vest, pentru că fiecare stat membru a avut în istoria sa această uh, dilemă, dacă trebuie să plătească egal pentru muncă egală. Asta a fost o problemă și în Suedia și în Germania. Întrebarea este, statele membre care au reușit să facă acest lucru au și economii mai eficiente și o productivitate mai mare, o creștere a productivității mai marcată. Uh, țările care s-au bazat uh, pe uh, strategii cu o forță de muncă ieftină. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul lui Patrick Liebus. Mulțumesc, doamnă președinte. O observație. S-a făcut uh, o anchetă, domnul Baniol a făcut o anchetă și ne-a spus 16 societăți. Cum putem, din uh, investigarea a 16 societăți, să ne dăm seama uh, de acest lucru. Uh, în Franța este un proces care a constatat că chiar dacă pe un șantier cu 3000 de oameni, 416 persoane erau în ilegalitate. Cum putem să uh, pretindem că acest lucru se face cu respectarea normelor de securitate? Aceste uh, societăți sunt uh, exploatate. Un lucrător detașat este exploatat prin faptul că de azi pe mâine companiile care îi angajează pot să îi trimeată oricând doresc în țara lor de origine. Domnul Balas a făcut uh, mențiunea în legătură cu un raport. Trebuie să verificăm veridicitatea acestor uh, întreprinderi în uh, țările lor de origine. Pentru că revenim la un fenomen care este foarte simplu, exploatarea omului de către om. În sectorul meu să vedem care sunt condițiile de lucru. Uh, este un tratament scandalos al lucrătorilor, este inuman să vedem cum sunt tratați în ceea ce privește locuințele în care trăiesc, modul în care se uh, deplasează. Uh, cred că după această discuție, cel puțin, uh, vom spune lucruri pe nume și vom ajunge la soluții. Securizarea întreprinderilor, indiferent de dimensiunile lor, este importantă am fost uh, și eu salariată într-o întreprindere și cunosc toate fenomenele, tot ce se poate face pentru a combate astfel de situații. Doamna Șartie a vorbit despre ucenicie și formare. Dacă în fiecare țară s-ar uh, aplica mm, educația permanentă, principiile educației permanente, ucenicia, stagiile de Uh, stadiile de uh, formare. În uh, Franța au fost detașate multe persoane, mulți lucrători și totuși există 6 milioane de persoane care își caută un loc de muncă. Este ireal și cred că anchetele trebuie să aibă un câmp mai larg și să spunem adevărul în urma acestor anchete. Președinta, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru prezentările foarte interesante și vreau să vă rog, dacă se poate, să transmiteți aceste prezentări și răspunsul la întrebările pe care nu ați avut timp să uh, le uh, abordați secretariatului și secretariatul le va distribui la rândul său membrilor comisiei. Acum, Elizabeth Moran Chartier și Agnes Iongerius uh, vor spune câteva cuvinte în încheiere. Elizabeth, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș vrea să mulțumesc uh, tuturor experților care și-au expus viziunea, au făcut o analiză cu puncte de vedere diferite. Aș vrea să răspund la un uh, punct uh, uh, cât se poate de precis în legătură cu directiva de punere în aplicare, unde este și de ce întârzie. Vreau să reamintesc tuturor celor aflați aici că cele două coraportoare, Anies și cu mine, am avut inițiativa de a scrie o scrisoare comună președintelui în exercițiu o, al Republicii Slovace pentru a îi cere să activeze aplicarea directivei de punere în aplicare. Danuta Iazovleskaya a lucrat și ea la ea în aprilie 2014. Suntem cât se poate de mobilizați, însă, lăsând asta la o parte, vrem pur și simplu să arătăm Consiliului că avem nevoie de această directivă de punere în aplicare, dar nu asta este, nu asta este tema uh, revizuirii directivei privind lucrătorii detașați. Un text nu poate să-l înlocuiască pe celălalt. Cele două texte trebuie uh, văzute împreună, uh, mai ales atunci când e vorba de chestiunile de remunerație, definiția remunerării, ce includem în acest termen, în acest concept? Care este perioada unei detașări? Cum trebuie să lucreze agențiile temporare ca să nu uh, uh, uh, încurajeze exploatarea lucrătorilor, subcontractarea și așa mai departe. Iată cele cinci uh, puncte în legătură cu care suntem foarte mobilizați, astfel încât lucrătorul detașat să fie uh, reglementat la nivel uh, european pe baza unui text clar, aplicabil și care să poată să fie supus controlului. Mulțumesc, Elizabeth. Acum îi dau cuvântul lui Agnes Iongerius. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru prezentări. pe lângă tot ce a spus doamna coraportor, aș vrea să fac și eu, să lansez și eu un nou apel, pentru că cred că această reuniune pică într-un moment bun. Spun un moment bun pentru că tocmai ce punem la punct răspunsul la propunerea comisiei, și cred că am mai spus deja, um, în diverse reuniuni între patru ochi. Am transmis uh, și o scrisoare în acest sens uh, unora dintre experți, dar am să repet acum, dacă se dorește cu adevărat să, facem, să punem la punct o propunere concretă, aplicabilă, vă rugăm să ne ajutați uh, în baza experienței pe care o aveți venind cu propuneri concrete. Asta pentru că cred că este important ca textul final să reflecte acest um, echilibru între libertatea prestării de servicii și libertatea de a nu fi exploatat. Cred că și acest lucru este important. Este important ca uh, persoanele să nu fie exploatate, ca lucrătorii care există în, pe, deja pe piața de muncă și care se întâlnesc cu migranți care încep să activeze pe piața lor de muncă, să vadă că uh, acești migranți sunt tratați corect și sper ca după această audiere să nu vedem doar probleme, să nu ni se atragă atenția doar asupra unor probleme, ci să ni se și întindă o mână pentru ca să reușim să rezolvăm aceste probleme corect, fiindcă cred că pentru proiectul european este important ca acest proiect să fie echilibrat, adică să existe un echilibru între libertatea prestării de servicii și protecția lucrătorilor, și aici mă refer la lucrătorii care sunt detașați, dar și la lucrătorii care au parte de colegi noi. Iar acest echilibru trebuie să fie găsit în primul rând de noi, dar ajutorul dumneavoastră ne este de foarte mare folos, așa că vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Agnes. Avem și un reprezentant al comisiei și aș vrea să întreb, să-l întreb dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Vreau doar să spun pe scurt că am auzit intervenții de la niște persoane foarte interesate. Vreau doar să subliniez că directiva 96 pe 71 nu este directiva care uh, stabilește libertatea de prestare a serviciilor, aceasta este stabilită în tratat, ci este vorba despre o directivă care protejează lucrătorii. Deci să nu uităm că uh, domeniul de aplicare trebuie respectat pentru a se proteja toți lucrătorii care sunt vizați. Acest element a fost uh, invocat de mai mulți vorbitori și am vrut să subliniez și eu. În plus, un lucru pe care l-am auzit la toată, lumea, la toată lumea este că ne întrebăm dacă directiva protejează întotdeauna adecvat lucrătorii uh, vizați. S-a mai vorbit și despre abuzuri și vreau să vă spun că Comisia uh, pune uh, foarte mult accent pe punerea în aplicare a directurii. S-a lansat procedura, clauza de nerespectare a tratatelor pentru cei care uh, nu au, pentru statele membre care nu au transpus directiva și ne concentrăm asupra acestui aspect. Și al treilea aspect uh, ține de adaptarea regulilor de bază ale directivei și aici este vorba despre faptul că trebuie să ne asigurăm că această directivă, mai ales în punctele care țin de uh, detașare pe termen lung, etc., această directivă este actualizată după 20 de ani și mai ales trebuie să ne asigurăm că terenul de joc este echitabil și, cu alte cuvinte, că și companiile locale și companiile care detașează lucrători joacă după aceleași reguli atunci când prestează un serviciu la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru că ne-ați uh, vorbit despre experiențele dumneavoastră în această audiere. Toate cele bune în continuare. Mulțumesc coraportorilor și raportorilor din umbră. Știu că nu este un subiect ușor, dar uh, sunt convinsă că veți găsi cea mai bună soluție pentru toată lumea. Și mulțumim și interpreților, mulțumim și noi. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul diverse. Nu avem nimic la diverse. Următoarea reuniune va avea loc pe 29 noiembrie de la ora 9 până la ora 18.30 la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult!